Am dorit să începem, dacă se poate. Mulțumesc. Mulțumesc pentru faptul că sunteți aici la această reuniune. Vreau să spun ceva. Astăzi avem regim lingvistic complet. Puteți să vorbeți, vorbiți astăzi și în limba galeză. Se poate că nu? Nu, nu. Bun, deci nu se poate. Îmi pare rău, dar limba irlandeză nu puteți vorbi. Suntem aici pentru alegerea președintelui Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă și sunt câțiva membri care iau parte la această reuniune constitutivă ca membri suplinitori. Domnul Arotur de la Socialdemocrați, care o locuiește pe doamna Dobrov, doamna Lina Galvez Mungos îl întreb, înlocuiește pe domnul Lugozan. Domnul o va înlocui pe doamna Guliane până va sosi, dar a sosit deja, deci mulțumesc. Doamna Marie-Pierre Verdran, care îl înlocuiește, o înlocuiește pe doamna Dion Bodri. Și la grupul Re. Domnul Can o să-l înlocuiește, o locuiește pe doamna Radka Mațcova și în numele grupului ID, domnul Andreea Caropa ă, înlocuiește pe doamna Ivana Sambeli și doamna Julie Chantei o înlocuiește pe doamna Franția Metz și apoi mai sunt două doamna Schita, în numele PPE-ului care înlocuiește pe Doma Tomaci și poate că la un anumit moment al reuniunii, când domnul Williamson va trebui să plece, va fi înlocuit în numele grupului GUE de domnul Cuzmoa. Deci declar reuniunea deschisă. Și, bineînțeles, vreau să vă reamintesc că scopul acestei reuniuni este să constituim biroul comisiei, alegând un președinte și, de asemenea, apoi să alegem cei cinci vicepreședinți în conformitate cu regula 213. Ordinea alegerilor va fi următoare. Întâi președintele și apoi vicepreședinții. Acum e momentul în care trebuie să notăm că s-a atins quorumul și cerem în momentul acesta să se facă propuneri pentru alegerea președintelui. Să vedem ce propuneri. Ce propuneri se fac pentru președinte? Doamna Frictol? Mulțumesc. Mă aflu aici în calitate de copreședinte al grupului ECR și doresc să propun candidatura colegei Sidlo. Și fac acest lucru din mai multe motive. În primul rând, din uh, respectul de plin uh, față de funcționarea democratică a acestui Parlament – am aici onoarea de a reprezenta un grup politic alcătuit din 62 membri, vorbesc în numele a 15 delegații naționale care sprijină această candidatură. Consider uh, că au de asemenea dreptul să își exprime propunerea în uh, ce privește această metodă care se aplică în Parlamentul European, metoda de Hond mai susțin această candidatură din alte motive. De pildă, vorbim de o persoană care a ocupat uh, funcții importante în țara dumnea ei, a fost prim-ministru în țara ei, o femeie de altfel, și vorbim de o femeie care întrunește competențe specifice pentru această comisie. În plus, vorbim de o femeie care s-a numărat, care s-a numărat printre cele mai votate, dacă nu chiar cea mai votată Uh, per ansamblu, având în vedere că a strâns aproape jumătate de milion de voturi la ultimele alegeri pentru europarlamentare în țara dumneai. Iată, ar fi de-a dreptul de neînțeles dacă toate aceste motive, toate aceste um, justificări uh, nu ar fi de ajuns pentru a sprijini candidatura dumneai. Iată, vă cer în numele grupului ECR, așadar în numele acestor delegații, că comisia aceasta, delegațiile prezente în această seară, să fac o analiză meditată înainte de a recurge la orice atitudine de preîntâmpinare și să poată permite libera derularea alegerilor pentru um, acest post și noi susținem coleg- uh, candidatura colegei Sigdo. Mulțumesc! Then, uh, it would be... Mulțumesc! Atunci uh, vreau să o întreb pe doamna Siglo dacă acceptă această nominalizare, dacă acceptă această candidatură. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Accept această candidatură în numele grupului meu. Dacă așa stau lucrurile, avem un candidat. Candidatura a fost acceptată de persoana propusă și cred că e momentul să votăm. Domnul Casa, aveți cuvântul. Din nefericire, nu știm, avem foarte mulți membri noi deci ar trebui să explicați ce buton trebuie apăsat dacă vor să voteze pentru sau împotriva, pentru că, după cum vedeți, butoanele de pe mașinile de vot nu sunt marcate. Sunt oameni care votează pentru prima oară și nu știu exact cum funcționează butoanele astea. Mulțumesc, domnule Casa, pentru această observație. Cred că e foarte important, mai ales dacă votul e să fie secret. Doamna Bishop a cerut cuvântul. Da, bună seara tuturor. În numele grupului meu, grupul S și D, cer solicit vot secret și cred că ar trebui să fie explicată procedura. Pentru că sunt membrii noi, o să facem întâi un test, pentru că, într-adevăr, nu sunt marcate uh, cu niciun fel de culoare butoanele de pe mașina de vot, de pe terminalul de vot, dar ca să fie clar, sper că toată lumea are cartela de vot. Cred că ați introdus cartela de vot în terminalul de vot. Toată lumea a introdus cartela în terminalul de vot. Și acum o să facem un test. Care e întrebarea? Să încercăm butoanele, să încercăm. Fără să punem o întrebare? Bun, atunci dacă apăsați butonul din stânga, este un vot în favoarea da? și uh, se aprinde un bec verde. Sper că vedeți acest lucru și pe terminalul dumneavoastră de vot. Dacă apăsați pe butonul din mijloc, vă abțineți, iar acolo se aprinde un beculeț alb și dacă vreți să uh, apăsați pe butonul roșu, semnalați că este un vot împotrivă. Deci sper că toată lumea a încercat cu propriul terminal de vot. Deci mai încercați o dată cu terminalul de vot verde în favoare, un vot pentru, alb abținere și roșu împotrivă, vot împotrivă. A încercat toată lumea? A înțeles toată lumea? Are cineva nevoie de ajutor? Dacă nu, atunci închidem testul și trecem la vot. Propunerea făcută de ECR pentru a alege pe doamna Beate Sitlău ca președinte al Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă. Deschidem votul. Acum este albastru, s-a aprins un beculeț albastru pentru că votul este secret. Toată lumea a înțeles cum funcționează mașina. Trebuie să numărăm. Trebuie să reluăm procedura de vot, îmi pare rău, spune președinta pentru că a fost o problemă cu terminalele de vot, așa că vă rog să votați încă o dată. Redeschidem votul. Deci vă rog să mai apăsați o dată pentru alegerea președintelui Comisiei uh, pentru ocuparea forței de muncă. Votul se deschide acum. Vă rog să votați. EPP-ul da? e unul mai mult, domnul Casa. Tot a votat cineva în plus de la PP. Putem să închidem votul acum? Da, s-a închis votul și avem rezultatul votului este următorul. 19 voturi pentru, 34 împotrivă și 2 abțineri. Domnul Caza, aveți cuvântul. propun să amânăm această reuniune încă o dată ca să ne dați timp să găsim o soluție pentru că altfel suntem prinși în cursă și trebuie să găsim o soluție pentru situația de acum. Toată lumea de acord? Mulțumesc, doamna președinte. Este a doua oară când se întâmplă același lucru sunt un europarlamentar nou, dar pentru mine această comisie este una dintre cele mai importante comisii în tot Parlamentul European. Și dacă trebuie să amânăm uh, reuniunea ca să se facă reuniuni în spatea ușilor închise, vreau să rog două lucruri. Unu, să se facă repede acest lucru pentru că trece timpul și trebuie să știm exact uh, ce se întâmplă și în al doilea rând nu numai să avem un singur candidat, toate, pe care toate partidele îl votează împotrivă, să avem o listă corectă a candidaților, să o vedem înainte de reuniune ca să putem să hotărâm înainte de reuniune. Nu e bine pentru votanții noștri că se întâmplă tot în spatele ușilor închise. Mulțumesc. Doamna Bischoff. Mulțumesc, doamnă președinte. Susțin propunerea PP-ului pentru că eu cred că e foarte important ca toți coordonatorii să se întâlnească cu grupurile și să facă propuneri. Trebuie să avem timp să ne gândim, să găsim o soluție bună, pentru că eu cred că asta dorește toată lumea, toată lumea interesată de acest lucru. Mă scuzați, Doamna Fosca. W Polsce ciągle słyszałam, jak w Unii Europejskiej jest. În Polonia s-a spus întotdeauna că Uniunea Europeană respectă democrația. Astăzi, însă, am respins una din cele mai bune candidate. Competențele dumneai nu pot fi atacate. Cred că astăzi mare majoritate dintre dumneavoastră credeau că această persoană va fi aleasă. Avem nevoie de această pauză, deoarece am respins o candidată care a primit un mandat solid la alegeri, 500 de mii de voturi la alegerile europarlamentare. Cred că astăzi s-a petrecut un eveniment nefericit în această sală. Principiul proporționalității arată că și noi avem ceva de spus aici, iată de ce avem nevoie de această pauză. Doamna Pislau a cerut să intervină. Mulțumesc, mulțumesc mult, doamnă președinte. Salut inițiativa domnului Casa de la PPE, care a cerut uh, suspendarea ședinței pentru discuții. Din partea Renew Europe vă spun că noi respectăm toate grupurile din Parlament, inclusiv ECR-ul. Uh, values are non-negotiable and I think... Însă valorile nu sunt negociabile. Vom respecta orice candidat al ECR-ului care arată că respectă aceste valori care nu pot fi negociate și de aceea suntem de acord cu amânarea ședinței. Yes, thank you. We in the Green support also. Și noi, cei de la Verzi, sprijinim amânarea votului, sperăm că vom putea ajunge împreună la o soluție. Mr. Fest. Domnul Fest. Mulțumesc. Vreau să vă atrag atenția că la articolul 213 din regulamentul de procedură se specifică că toate orientările politice, să spunem așa, în Parlament și în comisii trebuie să se vadă reprezentate. Nu este o dispoziție cu caracter facultativ, ci una cu caracter obligatoriu. Iată de ce v-aș fi recunoscătoare dacă biroul ar ține cont și ar reflecta această diversitate aspectului politic. Eh, Mrs. Titlow, Mrs. Titlow, ask the floor. Doamna Titlow. Eh, Stimate doamnelor și domnilor, vreau să vă mulțumesc călduros, mai ales acelora care și-au arătat încrederea în mine. Doream să iau cuvântul de îndată ce unul din membrii comisiei noastre a spus că uh, vor sprijini un membru din grupul nostru care respectă valori și pentru care valorile sunt importante. Cele spuse m-au întristat. Cred că această persoană nu mă cunoaște de fapt. Eu cred că sunt una din puținele persoane din această sală pentru care valorile europene sunt deosebit de importante. În munca mea, fie în calitate de premier al Poloniei, fie în activitatea mea la nivelul autorităților regionale din Polonia sau aici, în Parlamentul European, unde am avut onoarea de a reprezenta Polonia în dezbaterea din plen, de fiecare dată am respectat valorile europene. După părerea mea, este trist că aceste valori europene nu sunt respectate aici. Doamnelor și domnilor, nu vorbesc doar în numele meu, ci și în numele cetățenilor din țara mea. Aceste 500 de mii de persoane care au votat pentru mine la alegerile europarlamentare. Și toate aceste persoane care apreciază activitatea guvernului meu știu că acest guvern a făcut foarte multe lucruri bune pentru ei. Dacă ar fi să ne gândim astăzi de ce există criză în Uniunea Europeană, de ce există probleme și Polonia, de altfel, e foarte importantă pentru Uniunea Europeană, trebuie să menționăm acest lucru. Atunci, trebuie să recunoaștem că Uniunea Europeană ar trebui să fie o comunitate care să unească, nu să creeze disensiuni. Acum, în această comisie, trebuie să vă întrebați de ce există atâtea crize în Uniunea Europeană. dacă luați o decizie atât de repede referitor la cineva, fără să știți de fapt această persoană, nu puteți judeca dacă respectă sau nu valorile europene. Thank you. Uh, Mr. Williamson Domnul Williamson a cerut cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie să vă spus că, să spun că din partea grupului de stânga GUNGL sprijinim omânarea ședinței pentru a găsi un candidat care să se bucure de un sprijin majoritar în comisie. Okay, uh, so I hear uh, a lot of Bun, din câte văd, foarte multe voci cer amânarea ședinței. Nu cred că mai e cazul să votăm, așa că nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc pentru prezență. Vreți să votăm? Votăm. Votăm secret sau votăm deschis? Cine este pentru amânarea ședinței? Votăm electronic. Secretariatul vrea un vot electronic. Cine este pentru butonul verde? Cine e împotrivă buton roșu? In favor of postponement... Pentru amânare verde. Pentru a continua, votăm roșu. Have you all voted? Not... A votat toată lumea, încă n-a votat toată lumea. The, motion is to postpone the meeting and that's in favor is green and Deci votăm dacă să amânăm. Cine vrea amânare votează pentru. Închidem. 45 members 45 de acord cu amânarea, 8 împotriva. Vă mulțumesc. O să vă informăm în legătură cu noua dată a votului.